Bună dimineața, doamnelor și domnilor, vă urez bun venit, declar deschisă această reuniune. Nu există obiecții în ceea ce privește ordinea de zi. Înainte de a începe lucrările, dorește cineva să intervină? Domnul Odi. Peter Odi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte se referă la interpretarea articolului 191 din regulament, pentru că n-a existat nicio opoziție față de această interpretare. Aș dori, pentru buna exercitare